astăzi. Încă mai am câteva comunicări de făcut în uh, limba cehă. Am primit avizul uh, Consiliului la prima lectură în ceea ce privește justificările și motivele. Deci numele vor fi incluse în uh, procesul verbal. Perioada de trei ani va, de trei luni va începe mâine, deci pe 30 septembrie 2011